cinci acte legislative care uh, au fost adoptate. Titlurile acestor acte vor fi uh, publicate în procesul verbal al acestei ședințe.